Ok, um, I propose that we now... Dragi colegi, propun să continuăm reuniunea noastră IMCO și să trecem direct la următorul subiect. Examinarea proiectului de aviz din dosarul către strategia comerțului digital. Este un aviz IMCO pe lângă INTA, Comisia Competentă pe Fond, Dau imediat cuvântul raportorului Dan Dalton. Mulțumesc, doamnă președinte. Am vrut să ne axăm mult pe impactul asupra consumatorilor, fiind un aviz de la IMCO, pentru că sunt deficiențe în relațiile comerciale. Așa că, în primul rând, în ceea ce privește comerțul online, comerțul digital înseamnă comerț online, dar uh, problema este că nu ne ridicăm la așteptările uh, Uh, viziune din strategia digitală, nici uh, pe piața internă, nici în afara ei. Să sperăm că prin geoblocare vom, și măsurile aferente vom reuși să uh, obținem creșterea necesară. Comerțul online este o industrie în floare, mai ales pentru întreprinderile din Uniunea Europeană, dar facilitarea în comerțul internațional n-a fost îmbunătățită în mod dramatic. Și motivul pentru care se întâmplă asta este că adesea când consumatorii încearcă să cumpere ceva din afara Uniunii Europene, pe o pagină de internet, adesea se trezesc cu o scrisoare de la vamă și cu amen, o amendă semnificativă pentru încercarea de a fi procurat uh, produse din afara Uniunii Europene. Dacă nu corectăm asta, nu vom uh, reuși să acționăm global. Am cifre din Regatul Unit și cred că sunt similare și pentru alte state din Uniunea Europeană. De exemplu, dacă cumperi ceva online și faci un import, uh, plătești uh, uh, vamă pentru tot ce este mai mare de 150 de euro, dar plătești mm, vamă de import pentru tot ce este mai mare de 15 euro. Și ne uităm la indemnizația pe care are un călător. Dacă a călătorit undeva în afară și aduce produse uh, înăuntru Uniunii Europene, este vorba de 390 de lire. Și aici nu trebuie să facă nicio declarație, nu trebuie să facă declarație de import sub acest nivel, peste 400 de euro. Și este o discrepanță aici, ceea ce este o, o problemă pentru comerțul online. Și dacă vrem ca acesta să înflorească în plan global, trebuie să facem ceva. Acesta este un element pe care încerc să-l remediez în avizul meu. Și nu cred că este un lucru care poate fi rezolvat uh, unilateral. Cred că trebuie uh, pus pe ordinea de zi a Organizației Mondiale a Comerțului, uh, să discutăm în termeni generali, ca să eliminăm barierele non-tarifare digitale. Uniunea Europeană trebuie să ne asigurăm pe crearea de legislație pentru protecția consumatorilor, pentru plăți online și pentru sporirea transparenței, precum și în domenii în care comerțul digital ia amploare, cum ar fi cu amprentare 3D și um, vehicule de conectare, să existe un tratament non-discriminatoriu și acces pentru serviciile online. Cu privire la fluxul liber de date, un subiect foarte de actualitate, stă la baza acestei probleme. Suntem de acord că trebuie să existe norme stricte de protecția datelor personale. Astea nu sunt lucruri negociabile pentru noi. Uneori ne dăm seama că localizarea datelor este importantă din motive de securitate națională, dar restricțiile per total la nivelul fluxului de date Uh, reprezintă într-un fel protecționism mascat adesea și e important să asigurăm un flux liber de date. Toți cei cu care am vorbit spun că n-ar trebui să facem asta în acorduri comerciale și înțeleg, înțeleg asta. O abordare mai bună pentru noi, pentru a garanta fluxul liber de date, este să respectăm normele stringente de uh, Uh, protecția datelor personale și să avem acorduri de adecvare cu diferite țări din lume, așa cum se întâmplă cu SUA. Și acum lucrăm la ceva similar cu Japonia. Deci va trebui să cerem Comisiei să analizeze aceste acorduri de adecvare cu alte țări uh, din lume pentru ca fluxul liber de date să existe, dar uh, în conformitate cu normele noastre de protecție a datelor. Și pe măsură ce lucrurile evoluează, va fi mult mai ușor să uh, schimbăm aceste acorduri inițiale în, și să le preschimbăm în acorduri de liber schimb. În ceea ce privește barierele non-tarifare, a rezultat uh, faptul că există interese protecționiste care adesea ies la ivială. Adesea motivul pentru care există bariere non-tarifare acesta este. Dar o barieră netarifară pentru um, o țară um, reprezintă pentru o alta um, un fel de um, justificare politică de a face sau nu ceva. Așa că trebuie să existe consens amplu în ceea ce privește barierele non-tarifare și cred că ar trebui să cerem un atelier de lucru ca să înțelegem mai bine despre ce este vorba. În concluzie, cu o strategie pozitivă, cred că putem obține progres semnificativ pentru a crea un cadru comercial de secol 21 prietenos cu consumatorii. Aștept cu nerăbdare să ascult opinia colegilor mei și să lucrez îndeaproape cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Dan! Raportorii din umbră de la PP, domnul Pospisil, dar uh, nu-l văd în sală și nu știu dacă îl înlocuiește cineva. Nu? De la SND, Doamna Geringer de Odenberg, dar nu este și nu locuiește nimeni. Prin urmare, direct domnul Albrecht uh, de la Versi, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Sper să mă fie totuși colegi aici în momentul în care vom discuta despre proiectul de raport. Eu unul aștept cu nerăbdare dezbaterea. Și bineînțeles că mă interesează, mă interesează lucrurile amintite de domnul Dalton în ceea ce privește tratamentul aplicat datelor personale în negocierile comerciale, dar în general în mediul comercial. Avem tot interesul să nu pierdem uh, marja pe care o avem în fața partenerilor noștri pentru a spori uh, protecția pentru datele cu caracter personal. Eu cred că deciziile acestea cu privire la adecvare vor fi niște elemente cheie. Și spunem că aceasta este calea de urmat, acesta este instrumentul de folosit. Avem așadar o importantă oportunitate de a obține aceste decizii de adecvare Poate că n-ar trebui să extindem prea tare nevoia de a combate un interes ofensiv, de exemplu, în ceea ce privește localizare nejustificată sau uh, taxe ca și bariere comerciale dar este, eu cred că este legitim să încercăm să scăpăm de aceste norme ilegale de localizare, da, mai ales că multe nu sunt corecte, dar ar trebui să ne axăm uh, pe asta și să nu încercăm să vorbim în termeni foarte ampli doar despre fluxul liber de date, fiindcă există foarte multe cerințe, uh, de exemplu, în cazul în care fluxul este de date personale, dar sunt și alte exemple, alte situații pot apărea chestiuni de drepturi de autor. Prin urmare, n-ar fi înțelept să spunem pur și simplu ar trebui să existe un flux uh, liber și atât. Nu, avem uh, interesul să negociem anumite standarde. Așa că eu sper că va exista un input echilibrat din partea noastră celor de la INTA și că vom găsi o cale bună de a proteja propriul nostru cadru pentru uh, datele personale. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Dacă nu mai sunt alți intervenienți, doresc să dau cuvântul comisiei. Vă rog. Da, bună ziua! Salutăm raportul acesta cu privire la către o strategie a comerțului digital după cum s-a mai spus la INTA, și eu pot să reconfirm faptul că suntem de acord cu cele trei principii pe care trebuie să se bazeze o strategie comercială europeană. Cu susținem că e necesar să existe niște norme actualizate comerciale care să răspundă nevoilor operatorilor uh, europeni uh, în uh, armonie cu revoluția digitală. Totodată va trebui să creăm beneficii pentru consumatorii europeni. În ceea ce privește comisia, noi am răspuns deja la această nevoie și am uh, înaintat un, am, un, am creat un capitol special pentru comerțul digital, de exemplu cu Mexicul. Avem uh, o interdicție uh, a tarifelor uh, vamale pentru, pentru comunicațiile electronice, de exemplu. Um, și Acum, programe de acest uh, gen sunt foarte, foarte ambițioase, mult mai ambițioase decât ceea ce există altundeva. Există cooperare de reglement, pe reglementare, care ar putea să încurajeze discuții în ceea ce privește interoperabilitatea standardelor. Toate acestea sunt chestiuni menționate în raport. Să ne uităm și la recentul acord cu Japonia. Considerăm că și acesta este uh, un uh, etalon în acest domeniu, pentru că avem un capitol special pe comerțul electronic care corespunde uh, în care se regăsesc, mă scuzați, principalele elemente din documentul de lucru. Un subiect important care trebuie menționat și care a fost deja vehiculat se referă la fluxul de date Subiectul este foarte important. Acum se negociază și se fac deliberări la comisie despre cum să obținem un echilibru. Iată, pe de o parte vrem să uh, interzicem și să justificăm fluxul de date, dar de cealaltă parte dorim să menținem și să garantăm o marjă de manevră pentru politică pentru a reglementa dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Și e clar că noi nu negociem în acordurile comerciale drepturile fundamentale. Prin urmare, este un exercițiu foarte delicat și vrem să găsim niște formulări precise, bineînțeles în cooperare cu Parlamentul European. Avem și exemplul uh, recentului acord politic cu Japonia. În continuare există deciziile cu privire la adecvare și cred că acestea ar putea juca un rol foarte important, un rol pozitiv este un uh, subiect ce trebuie recunoscut ca atare în raport. Per total, uh, noi susținem raportul, noi susținem uh, subiectele pe care le atinge. De asemenea, e bine că în aviz apar sugestii cu privire la negocierile OMC, Ia apoi, um, aici sunt incluse norme importante, cum ar fi spamurile, uh, contractele electronice, protecția consumatorilor. Dar să nu uităm că de fiecare dată când discutăm aceste um, chestiuni, um, într-un for mai amplu, cum ar fi OMC, uh, cu atâția și atâția membri, automat consensul va fi găsit la numitorul cel mai mic comun. Um, de discuția la OMC este grea și din cauza situației țărilor în curs de dezvoltare. Și de aceea mă bucură faptul că se discută despre nivelul dezvoltării în acest raport. Prin urmare, suntem foarte în favoarea raportului, așteptăm cu nerăbdare munca ce va fi depusă pe mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Nu știu dacă raportorul dorește să mai adauge ceva. Foarte rapid. A fost ușor, e ușor să negociez când discută doar două grupuri eh, politice. Nu, mi se pare că sunt chestiuni de contencios. Eh, vreau doar să subliniez, eh, ca răspuns la cele vehiculate domnul Albrecht, că am discutat în detaliu și am fost de acord mai mult sau mai puțin când e vorba de datele personale. Nu prea e competență IMCO, așa că trebuie să fim foarte atenți să nu ieșim din sfera competențelor noastre, dar protecția consumatorului ține de noi și protecția datelor într-un mediu legat de consumatori e cumva obiectul muncii noastre. Sunt elemente importante aici, dar să fim foarte atenți ca să nu ne depășim uh, limitele. Dar, în general, salut și ce a spus Comisia și aștept cu nerăbdare să lucrez cu toată lumea. Și chiar nu cred că avem opinii foarte uh, divergente. Mulțumesc, spune președinta. Termenul pentru amendamente este 6 septembrie. Înseamnă că putem trece la următorul subiect și anume examinarea amendamentelor. E vorba de un aviz cu privire la accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice din Uniune și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țările terțe. Un titlu <laughs> foarte lung, spune președinta. Dau cuvântul direct raportorului. El este domnul Ivan Ștefanec. Uh, the European... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Comisia Europeană a, abordat, a adoptat o primă propunere pentru acest regulament în martie 2012 cu scopul de a mări influența Uniunii Europene în cadrul negocierilor comerciale internaționale, să îmbunătățească oportunitățile de acces pe piețele de achiziții publice din țări terțe pentru operatorii economici europeni. Parlamentul European a adoptat amendamente la această propunere în ianuarie 2014 în plen. Dosarul a fost retrimis comisiei competente pentru examinare suplimentară. Însă Consiliul n-a reușit să se pună de acord și um, s-a creat uh, o diviziune în Consiliu, cam jumătate din statele membre erau împotriva celelalte jumătăți. Deci dosarul a fost blocat în Consiliu și Parlamentul nu s-a angajat în negocieri în trialog. Acest uh, proiect de aviz prezintă amendamentele pe care Comisia IMCO le-a adoptat și um, sunt uh, amendamentele care țin de competența IMCO exclusivă sau partajată. Apoi, uh, față de uh, modificarea inițială, Comisia însă și-a făcut niște modificări în 2016. Am avut uh, întâlniri cu raporturi din umbră și uh, am uh, întrebat colegii ce părere au dacă retragem uh, toate amendamentele ce uh, nu țin de competența competența cheie, să ne concentrăm pe restul amendamentelor, să facem cumva compromisuri. Da, mulțumesc. Și îmi pare foarte bine că dați un exemplu bun celorlalți să ne limităm la propriile competențe. Maria Grapini acum, care este raportor din umbră de la Socialiști. Foarte mult. Uh, vreau să-i mulțumesc uh, raportorului, domnul Stefanec, așa cum a precizat, am avut o întâlnire uh, <clears throat> cu raportorii din umbră și eu cred că am ajuns în mare măsură la un consens. De altfel, am și scris astăzi Uh, din amendamentele propuse la întâlnirea cu raportorii din umbră pe simplu motiv că ieșea din competența comisiei nu că nu ar trebui să avem asemenea amendamente <clears throat> am fost de acord am insistat însă pentru trei amendamente care recitindu le trei amendamente depuse de grupul sd grupul sd a depus șaisprezece amendamente uh, acele amendamente douăzeci și trei treizeci și șapte cincizeci și unu <clears throat> intră în uh, competența Comisiei și eu sper ca până la urmă să fie cuprinse fie în compromisuri. Eu aș vrea să să subliniez, uh, după ce a făcut istoricul colegul nostru a acestui raport, uh, să, să subliniez de ce este nevoie și am pus această întrebare și comi, celor doi miniștri ai Estoniei care astăzi a fost în, dezbat, în întâlnirea cu noi, cu Comisia IMCOM, de ce cred că este nevoie să avem acest nou instrument uh, <clears throat> de fapt, care pune până la urmă Uniunea Europeană uh, în uh, posibilitatea de deschidere a piețelor pentru companiile europene pe uh, segmentul acesta de achiziții și de fapt, uh, uh, combate măsurile protecționiste pe care le practică unele state, pentru că Uniunea Europeană este deschisă și știm bine că acum, când vorbim, uh, există în Uniunea Europeană posibilitatea participării la această cifră de afaceri importantă, 12 miliarde de euro, care e un potențial neexploatat pentru companiile din Uniunea Europeană. Pentru că, da, anumite state terțe nu <clears throat> nu, nefiind o reglementare, nu permite sigur, prin niște măsuri indirecte, uh, să participe și companiile din uh, Uniunea Europeană, din statele membre, la achiziții. Și de aceea, uh, cred că este foarte important să reglementăm, dar să o și comunicăm foarte bine. <clears throat> Deci nu este vorba de protecționism, ci este vorba de comerț echitabil, este vorba de reciprocitate, pentru că achizițiile publice nu sunt cuprinse în, nici în acordul GATT, nici în acordul Uh, GAT, S, așa că e nevoie să înțelegem că deschiderea piețelor în afara Uniunii Europene pentru companiile europene ar conduce de fapt la <clears throat> creșterea locurilor de muncă și o creștere economică. Eu susțin uh, acest, uh, acest raport și sper să ajungem la o înțelegere și cu alte grupuri politice încât să mergem mai departe chiar dacă a fost acel blocaj în consiliu și Uh, eu am mai încercat să discut cu statele membre în care am uh, fost uh, în contextul unor vizite de lucru a comisiei noastre și am constatat că sunt destule. Poate comisia ne poate da informații. Care ar fi statele care se opun? Pentru că, în orice caz, țara mea nu se opune la așa ceva. Și cred că este, trebuie să lucrăm transparent. Care sunt statele care se opun? Poate putem face lobby în Consiliu, pentru că este păcat să nu avem reglementat și acest segment. Încă o dată, nu ca și protecționist, ci ca o deschidere și ca o comerț echitabil, o etică, un balans între participanți participarea uh, companiilor non-europene la achiziții publice în interiorul pieței interne și reciproc uh, companiile din piața Uniunii Europene să participe pe piețele non-europene. Mulțumesc! Thank you uh, very much and then Mulțumim foarte mult. Acum din partea ECR, Emma McClarkin. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc raportorului și celorlalți colegi. Așa este, ieri la întâlnirea cu raportori din umbră am avut o întâlnire foarte fructuoasă. Salutăm amendamentele depuse de celelalte grupuri și sperăm să putem colabora foarte bine împreună cu toții. Dar uh, ECR-ul, în mod clar, consideră că obiectivul de a crește uh, accesul la piețele din țările terțe uh, trebuie să rămână în minte și asta trebuie să se realizeze nu prin propunerea de față, ci prin acorduri comerciale. Înțelegem că Comisia vrea să arate clar că nu mai există niciun fel de posibilitate pentru închiderea acestei piețe europene, dar noi suntem îngrijorați de măsura ajustării prețurilor, pentru că această măsură poate fi aplicată unor companii din țări terțe pe care le alege Comisia poate să le impună bariere care să le piedice să participe la achiziții. Deci e oricum o măsură periculoasă care poate fi folosită ca retorsiune. Noi credem că acest tip de politică și acest tip de instrument uh, sunt profund greșite. Dacă creăm bariere pentru uh, alte națiuni, uh, nu ne putem aștepta decât ca ele să facă la fel împotriva noastră. Și deși există derogarea pentru IMM-uri, în continuare pot apărea măsuri protecționiste împotriva propriilor noastre IMM-uri. Noi vrem ca IMM-urile noastre să aibă posibilitatea de a pătrunde pe noi piețe și nu să venim cu politici care să le limiteze accesul. Protecționismul nu, nu duce decât la mai mult protecționism. Asta este temerea noastră în fața acestor măsuri care uh, par să fie acum uh, măsuri ce vor uh, duce la un regres în materie de liberalizare. Deci considerăm că textul trebuie îmbunătățit și în spiritul compromisului, ECR-ul se va strădui să contribuie la un compromis asigură raportorul că noi uh, vrem să ne limităm la mandatul nostru, la competența comisiei noastre și nu vrem să pătrundem pe teritoriul comisiei INTA. Vrem să respectăm limitele dacă vrem să lucrăm împreună. Însă nu putem uh, sprijini niciun amendament prin care comisiei îi se cere să evalueze legitimitatea restricțiilor în materie de achiziții publice. Nu e sarcina comisiei și nu suntem de acord cu uh, uh, membrii care uh, cer uh, să introducem măsuri by European, să favorizăm doar produsele fabricate în Europa. Deci, în concluzie, ECR-ul va colabora cu celelalte grupuri, însă haideți să dăm dovadă de deschidere de minte și um, să ne dăm seama că acest tip de um, măsură nu e potrivit acum. Mulțumim foarte mult, Emma. Acum, din partea ALDE, Dita. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu vreau să mulțumesc raportorului pentru munca depusă, însă trebuie să spun că, uitându-mă la amendamente, deocamdată nu văd să avem uh, numitor comun între raportorii din umbră. Unele amendamente par să justifice protecționismul atât din partea statelor UE și non-UE, lucru pe care grupul meu nu îl poate sprijini. Noi credem în comerț liber, considerăm că trebuie să combatem protecționismul și așa cum uh, a spus uh, președinția estonă, trebuie să combatem protecționismul nu doar în Uniunea Europeană, ci și la nivel internațional. Să închidem ușa celorlalți nu face decât să uh, îi determină să ne închide și ei nouă ușa în față. Va dăuna economiei noastre, afacerilor și companiilor și IMM-urilor europene. Alte amendamente țin de condițiile de mediu, de, soci... Eh, de aspectele sociale, care n-au nimic de a face cu acest instrument. Chiar dacă noi nu suntem de acord cu acest instrument, totuși trebuie să-i respectăm logica, iar amendamentele depuse în acest eh, sens eh, nu respectă logica. În ce privește prima uh, propunere, uh, am avut dreptate, trebuie să rămânem în competența comisiei noastre și să ne depășim mandatul. Mai sunt și alte amendamente care vor să modifice definiții în text sau definiții din directiva privind achizițiile publice și concesiunile. Nu văd ce rost are să modificăm aceste definiții doar de dragul acestui singur instrument. Grupul meu va sprijini amendamentele raportorului, însă, repet, nu prea văd cum putem ajunge la amendamente de compromis. Avem prea multe dezacorduri. Aș propune mai degrabă ca uh, raportorul să supună la vot amendamentele în bloc cât mai mult posibil. Trebuie să confirm ceea ce am spus. Uh, grupul meu va vota pentru respingerea acestei propuneri, pentru că ea nu va face decât să creeze mai multe probleme în loc să vină cu soluții. Eu sper ca pur și simplu Comisia să retragă propunerea. Deja prima, prima versiune n-a fost acceptată de Consiliu, nici mie nu mi se pare acceptabilă și uh, nici în versiunea modificată nu mi se pare acceptabilă propunerea. Mulțumesc pentru că văd că niciun alt raportor din umbră nu mai vrea să ia cuvântul, niciun alt uh, coleg care să dorească să intervină. Dau din nou cuvântul raportorului. Apa nu, uh, se corectează președinta, comisia. Și comisia dorește să intervină. Domnul Jean-Yves Müller. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că îmi dați ocazia să reacționez pe scurt. La ultima reuniune IMCO am spus uh, deja că avem nevoie de un instrument uh, internațional în materie de achiziții publice pentru a consolida puterea de negociere a UE. Știți că piața achizițiilor este deschisă uh, din oficiu și companiile ce vând bunuri și servicii Um, se lovesc de uh, atitudini preferențiale în SUA, China, India, Brazilia, Turcia, chiar uh, partenerii noștri comerciali. Și nu ar trebui ca partenerii aceștia comerciali să fie lăsați să ne discrimineze de, de vreme ce piața noastră e deschisă pentru ei și ne pot concura. Prin urmare, Salutăm dezbaterea din uh, această comisie și din comisia INTA și, desigur, uh, dorim să discutăm și amendamentele de compromis la care lucrați. Noi uh, salutăm orice amendamente constructive care să ne ajute să clarificăm domeniul de aplicare al propunerii comisiei și modul de aplicare al instrumentului al instrumentului, în special referitor la concesiuni sau codul VAMAL. De asemenea, suntem gata să începem uh, discuții cu Parlamentul cu privire la lista autorităților contractante, cele care trebuie să aplice măsurile de ajustare a prețurilor. În uh, concordanță cu obiectivele politicii comerciale comune și piața unică. S-au depus mai multe amendamente cu privire la promovarea unui mediu social, un mediu durabil în uh, contextul uh, licitațiilor internaționale. Sigur, Comisia împărtășește aceste standarde, așa după cum am arătat în ultima reformare a directivei privind achizițiile publice, am susținut asta și în fața Parlamentului și în fața Consiliului. Așadar, noi considerăm că propunerea aceasta e foarte importantă și uh, suntem încurajați de concluziile ultimului Consiliu European care a cerut Comisiei și Consiliul să continue să aprofundeze dezbaterea despre reciprocitate în domeniul achizițiilor publice. Sperăm că asta se ducă la discuții suplimentare în Consiliu și sperăm ca la Consiliu în curând să se facă progrese, uh, să se facă pași decisivi ca să putem uh, avea un progres apoi și în Parlament. Așadar, așteptăm cu interes acele amendamente de compromis și uh, vom uh, colabora, bineînțeles, cu eurodeputații pentru a îmbunătăți textul propunerii Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc acum raportorul domnul Ștefanec. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Știm că istoria acestui dosar e una foarte interesantă și că întotdeauna au apărut uh, poziții divergente din partea diferitor grupuri. Eu unul însă o să mă străduiesc să găsesc acel numitor comun, acel compromis, astfel încât să îndemn pe toată lumea să găsească acele lucruri pe care le împărtășim, le avem în comun, deci să găsim un compromis ca să putem uh, împinge mai departe acest dosar. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, succes! În IMCO votul este programat pe 25 septembrie. Asta înseamnă că avem acum mai mult timp la dispoziție pentru următoarea dezbatere și ea una foarte importantă. Este vorba despre o dezbatere foarte oportună pentru că vorbim despre regulamentul referitor la produsele de construcție și siguranța la foc. Raportor este Catherine Stiller și cred că toată lumea înțelege de ce această temă este atât de importantă. Pentru că nu de mult a avut loc uh, incendiul de la turnul Grenfell. Iar schimbul nostru de vederi cu Comisia Europeană are loc tocmai pentru a discuta despre regulamentul referitor la produsele folosite în construcții, nevoia de revizuire și modul în care se respectă siguranța la foc. Cred că acest uh, schimb de vederi uh, poate începe sau poate include și o prezentare a Comisiei, ce inițiative ați avut uh, în acest domeniu eventual. Catherine, în primul rând, mulțumim foarte mult că ai luat această inițiativă și că ai pus punctul pe ordinea de zi. E foarte important pentru noi, uh, legiuitori, să avem astfel de uh, dezbateri uh, în momente cheie, pentru că asta așteaptă cetățenii de la noi. E, practic, un alt pas prin care încercăm să aducem Uniunea Europeană mai aproape de cetățeni. Catherine, îmi face mare plăcere să-ți dau cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc pentru că sprijiniți inițiativa de astăzi. Cu toții am privit uh, îngroziți la ceea ce s-a întâmplat în Londra și ne-am pus foarte multe întrebări legate de siguranța la foc, produsele folosite în construcții și responsabilitatea comisiei noastre vis-a-vis -vis de regulamentul privind produsele în construcții și dezbaterea ce ar trebui să aibă loc în jurul lui. Să vedem în ce măsură putem noi face ceva. Să fie clar, regulamentul privind produsele de construcții nu stabilește cerințe pentru astfel de produse, ci armonizează normele ă, referitoare la caracteristicile lor și marcajul CE. Statele membre sunt cele care răspund de siguranță, de cerințele de mediu și ă, energetice care se aplică produselor folosite în industria de construcții. Există însă câteva chestiuni ce au apărut, nu doar legătură cu reformarea acestui regulament, ci uh, referitor la fațade. Știm că aceasta a fost uh, una din principalele probleme în incendiul de la turnul Grenfell. Pentru că comisia este de față, știu că ne va da informații mai concrete, dar fațadele, modul în care sunt uh, construite și izolate. Dacă ne uităm la unele țări, vedem că există norme clare cât de uh, înalte pot fi clădirile, uh, modul în care sunt asamblate fațadele, însă aceste informații nu sunt uh, împărtășite suficient. Ar trebui să putem învăța mai mult unii de la alții. Mai sunt și alte chestiuni mai generale ce țin de siguranța la foc. Uh, noi uh, am adoptat o strategie privind siguranța la foc în 96 și de atunci nimic. Deci, uh, din nou, nu e neapărat uh, direct legat de regulamentul prin produsele de construcții, ci e o chestiune mai generală. Cum abordăm siguranța la foc? Ce ține însă de produsele de construcții, toxicitatea lor în caz de foc. Există un standard internațional cu privire la toxicitate. Uh, eventual am putea să preluăm acest standard de la nivel european și să începem să facem teste. Uh, există mai multe întrebări uh, pe care trebuie să le punem. În ce direcție ar trebui să meargă revizia regulamentului prin produsele de construcție, fațadele, cum sunt ele proiectate și construite, toxicitatea produselor, uh, deci chestiuni mai generale legate de siguranța la foc. Uh, e un echilibru pe care ar trebui cumva să îl realizăm aici, uh, unde se opresc competențele statelor membre, unde încep ale Uniunii, cum putem face schimb de bune practici, cum putem învăța unii de la alții pentru a câștiga și a obține valoare adăugată. Știm că pe 13 septembrie va avea loc o dezbatere în plen, 13 septembrie la ora 3 după masă, vă rog să vă notați, uh, este o dezbatere programată în plen. Uh, astăzi, pentru că e comisia de față, trebuie spus că e și o problemă ce vizează statele membre însele. Am spus asta președinției estone azi dimineață. Statele membre uh, trebuie să se gândească și să vină cu uh, idei, cu soluții în acest sens. Cam asta a fost uh, introducerea, doamnă președinte. Vom continua să revenim la această problemă pentru că ea e de interes pentru cetățenii noștri și noi avem o responsabilitate prin acest regulament al produselor de construcții să anchetăm și să clarificăm toate aceste probleme. Asta e contextul, deci mă bucur foarte mult că sunt oameni în sală, e o dovadă a interesului, mă bucur că e de față comisia și pe viitor voi invita și președinția estonă să vină să asiste. Mulțumesc, doamnă președintă! Mulțumim, Catherine. Așadar, întâi comisia, doamna Fulvia Rafaeli, de la DigiGrow. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamna Stiller, pentru această introducere și pentru punerea în context. Așa este. După tragicul uh, incendiu de la turnul Grenfell, s-a discutat mult despre revizuirea regulamentului privind produsele de construcții uh, și despre uh, strategia de siguranță la foc. O să vă spun uh, ce am făcut uh, noi, ce pași uh, intenționează Comisia Europeană să facă pentru a contribui la creșterea siguranței. Conform prevederilor actuale ale Tratatului Uniunii Europene, Uniunea nu are competență exclusivă în asigurarea siguranței cetățenilor și a clădirilor. Nu se poate nega însă că variațiile foarte importante la nivel geografic și climatic din statele membre, uh, seismicitatea, um, ce materiale sunt folosite în construcție, piatră, lemn uh, sau beton, toate acestea ar uh, funcționa mai bine dacă ar fi legiferate în mod armonizat. Însă, astăzi, Comisia Europeană nu are nicio dovadă cum că prevederile naționale sunt uh, insuficiente, că statele membre nu sunt la înălțime. În uh, ce privește reabilitarea clădirilor, um, un demers care a început uh, recent, au apărut foarte multe oferte pe piață cu privire la refacerea fațadelor. După dezastrul de la Grenfell, am început să ne punem întrebări cu privire la standardele tehnice. Performanța energetică a clădirilor uh, este reglementată de directivă, dar mă voi referi întâi la regulamentul privind produsele în construcții, uh, CPR. Acest uh, regulament datează din 2011 și înlocuiește directiva ce exista înainte. Se întemeiază pe articolul 114 din tratat și obiectivul regulamentului este de a consolida piața unică pentru produsele de construcții, stabilind reguli comune cu privire la performanța materialelor de construcții, modul în care ele sunt evaluate și uh, declarate de producători. Statele membre, așadar, au capacitatea de a reglementa siguranța produselor pe teritoriul lor, stabilind standardele de performanțe și uh, revizindu-le dacă consideră necesar. Spre exemplu, autoritățile naționale sunt cele care decid că uh, în spitale sau în alte clădiri de interes public se folosesc doar materiale rezistente la foc. Standardele din regulamentul european nu arată mai mult decât modul în care se evaluează performanța produselor și cum este ea comunicată. Și acum dați-mi voie în câteva cuvinte să explic câteva neînțelegeri ades întâlnite în legătură cu produsele de construcții. Aceste produse, într-adevăr, au marcajul CE, însă Există cazuri în care acest marcaj CE pe produsele de construcții nu garantează că produsul este adecvat tuturor tipurilor de lucruri de construcții în UE. Marcajul CE pe un produs de construcție arată pur și simplu că producătorul acelui produs a declarat că produsul are o performanță ce corespunde standardului european. Ce înseamnă asta? Că construcțiile unde s-au folosit aceste materiale sunt sigure, dar în baza normelor naționale stabilite de fiecare stat membru. Din toate, din toate produsele comercializate cu standardul CE, cu marcajul CE, doar cele pe care le-a ales proiectantul pot fi adecvate pentru acel proiect de construcție. Asta e diferența între uh, regulamentul CPR și alte uh, reglementări europene, precum directiva privind utilajele. La CPR, aspectul de rezistență la foc este uh, definit într-o clasificare care arată reacția la foc, rezistența produsului la foc și uh, performanța acoperișurilor. Avem clase de performanță și metode de testare pentru produsele de construcție. Există însă și aspecte ce nu sunt acoperite de legislația europeană, de exemplu toxicitatea la fum a produselor cuprinse de foc și um, comportamentul la foc al produselor din fațadă. În 2016, noi am cerut uh, două studii cu privire la aceste două aspecte de siguranță neacoperite. Primul studiu, referitor la toxicitatea de fum, a arătat că regulamentul CPR trebuie să reglementeze și uh, comportamentul produselor de construcții la fum. Însă, până în momentul de față, Comisia nu dispune de niciun fel de dovadă cum că statele membre au luat măsuri în acest sens. Rezultatele preliminare ale studiului preliminar privind toxicitatea la fum par să ridice câteva semne de întrebare cu privire la cadrul de reglementare ce există în uh, legătură cu asigurarea securității uh, celor care locuiesc în uh, clădiri uh, cu mai multe etaje, alarmele și echipamentele ce se declanșează în caz de foc. E vorba despre uh, fumul în general care a, poate să apară în clădire și nu de fumul produs de produsele de construcții, din materiale. În orice caz, uh, pe baza acestui studiu, Comisia va lua hotărârea potrivită. În 2016 am început să lucrăm la o metodologie, o strategie europeană cu privire la fațadele clădirilor și comportamentul lor la foc. E vorba nu de teste la scară mare, ci uh, teste mai mici. De ce nu teste la scară mare? Pentru că unele state membre care reprezintă o parte semnificativă a pieței de testare, folosesc doar uh, metodologii de testare la scară mică și nu le putem convinge să renunțe la ele. Apoi, um, nu totul depinde de um, metodologia de testare sau de scara la care se testează. În uh, cazul turnului Grenfell am văzut că uh, degeaba s-a aplicat tehnologia de testare la scară largă. În fine, Comisia va discuta cu statele membre cu privire la nevoia de a menține metodologia de testare la scară mică în uh, strategie sau dacă după tragedia de la Grenfell Tower putem uh, accepta ca testele să se facă doar la scară mare. Rezultatele acestor studii față de și toxicitate vor oferi un instrument uh, important nu doar Comisiei, cât și autorităților din statele membre care au competențe. Al doilea act legislativ, despre care s-a vorbit foarte mult după incendiul de la Grenfell, directiva. Acesta presupune ca statele membre să aibă în uh, reglementările naționale standarde minime cu privire la eficiența energetică, uh, răcire și încălzire. Directiva nu are nicio fel de cerințe cu privire la performanța materialelor de construcții sau cu privire la comportamentul la foc al clădirilor. Prin urmare, nu există nicio legătură cu performanța fațadelor. În ce privește regulamentul, ă, ne lovim de principiul subsidiarității. Statele membre sunt libere să definească normele pe care le consideră necesare și Comisia nu poate să stabilească care ar trebui să fie grosimea materialelor folosite. În plus, uh, directiva europeană nu aduce niciun fel de atingere, nu primează niciun fel asupra cerințelor naționale de sănătate și siguranță. Ce mai putem face la nivel european pentru a um, face față uh, utilizării tot mai mari a materialelor organice în construcția de clădiri? Uh, după cum spuneam, e o chestiune ce e la latitudinea statelor membre. La momentul de față nu avem nicio dovadă că statele membre nu se uh, achită în mod eficient de această îndatorire. Nici măcar la uh, turnul Grenfell încă nu avem concluzii finale. Știm însă că în acest moment uh, ancheta de la turnul Grenfell a adus la o serie de întrebări cu privire la performanța uh, Interiorul lui clădirilor și performanța izolării exterioare. Este o provocare pentru autoritățile naționale ale statelor membre și uh, e nevoie de o abordare uh, dedicată pentru uh, rezistența la foc. Statele membre au o provocare grea din mai multe motive. rezistența la foc nu e determinată doar de materialele folosite, ci și de uh, proiectul, de modul în care a fost concepută clădirea, cum sunt amplasate alarmele de foc, alarmele de incendiu, uh, factorii de mediu și multe altele. În al doilea rând, victimele incendiilor uh, sunt tot mai puține în UE. În ultimii 30 de ani, numărul lor a scăzut cu 60%. În al treilea rând, majoritatea victimelor uh, în uh, caz de incendiu uh, sunt, de fapt, ucise de inhalarea de gaze toxice. Prin urmare, e important să încercăm să îi salvăm pe oameni chiar în primele momente după declanșarea focului, când încă mai au o șansă să scape. Comisia este gata să ajute statele membre în uh, analiza pe care au început-o și suntem gata să elaborăm, să concepem o platformă pentru a înlesni schimbul de informații între statele membre și alte părți interesate pentru ca să poată trage învățăminte, să facă schimb de bune practici cu privire la lucrurile și materiale de construcții. Dar, cum spuneam, asta merge mult mai departe de regulamentul CPR. Asta va consolida uh, capacitățile autorităților competente din statele membre de a se achita de sarcinile lor și de a afla, uh, de a fi conștiente pe de deplin de avantajele și dezavantajele diferitor materiale. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru această informare exhaustivă. Acum o să întreb pe ceilalți uh, membri care doresc să ia cuvântul să, rămân- să ridice mâna. Andreea Schwab. Eh, Doamnă președinte, vreau să-i mulțumesc lui Catherine Styler, care, iată, a ridicat această temă. Bine, ea a fost raportoare pentru directiva privind uh, materialele de construcție. Vreau să mulțumesc și Comisiei Europene pentru prezentarea detaliată. Uh, și dați-mi voie să fac două comentarii. În primul și în primul rând, după tragicul uh, accident din Londra, e clar că trebuie să vedem în ce măsură prevederile, procedurile legate de protecția împotriva incendiilor au uh, funcționat și au fost uh, puse în aplicare. În momentul de față am înțeles că ancheta este în continuare în curs și nu cred că are vreun sens să tragem concluzii, concluzii uh, legislative chiar, pe baza unor uh, zvonuri. Trebuie să, să așteptăm uh, finele anchetelor oficiale. Îmi doresc ca această anchetă, această investigație să fie finalizată și după aceea mi-aș dori să rediscutăm subiectul pentru a trage concluziile potrivite. Deci, da, m-am informat și eu uh, în legătură cu Uh, instalațiile de protecție împotriva uh, a incendiilor în cazul unor asemenea uh, clădiri. Ei bine, în Germania, spre exemplu, în cazul blocurilor cu o înălțime de peste 22 de metri, pereții exteriori trebuie să fie construiți din materiale ignifuge. Bine, e vorba despre proceduri naționale, proceduri din Germania. Sunt absolut convins că există alte tipuri de prevederi în alte state membre. Dar uh, problema pe care mi-o pun eu uh, este legată de prelucrare, de maniera în care materialele uh, uh, prevăzute de reguli au fost într-adevăr asamblate la fața locului. Deci, uh, eu cred că în interesul victimelor din Londra e important să analizăm cele între, întâmplate. Dar în același timp trebuie să înțelegem că au existat întotdeauna competiția, a existat întotdeauna în, o competiție între difito, diferiții producători de materiale de construcții din Europa, uh, competiție pe care n-ar trebui să o înclinăm în direcția unuia sau altuia uh, dintre producători pe baza unor zvonuri legate de cele petrecute la Londra. Deci e important să așteptăm finele anchetelor. Dar văd că cu toții suntem de acord asupra subiectului acestuia, prin urmare aștept cu nerăbdare discuțiile viitoare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, urmează acum doamna Șaldemoze. Mulțumesc. Vreau uh, și eu să-i mulțumesc lui Catherine Styler. Ambii și vreau să uh, spun că fremlægge meget grundigt og nøje øh, regelsættet og mulighederne, eller måske mangel på. Da, într-adevăr, uh, cele petrecute la Londra au fost înfiorătoare. Mulțumesc Comisiei Europene pentru că, iată, a fost dispusă să, să participe la uh, discuția noastră și, iată, se implică în eforturile europene care poate sunt necesare. De 10 ani de zile sunt membră și eu a Parlamentului European și am uh, tot discutat cu pompieri și să știți că majoritatea pompierilor uh, îmi spun că trebuie să fie făcută mai multe la nivel european pentru ca condițiile de muncă ale pompierilor să fie îmbunătățite asta în întreaga Europa. Uh, să nu uităm, uh, munca aceasta este dificilă, toxicitatea este o, o problemă, evaluările, testele sunt necesare. Eu cred că și pompierii, deci lucrătorii trebuie să fie protejați și trebuie să ne ocupăm și de acest aspect. Asta în primul rând. În al doilea rând, fără de tăga de faptul că incendiile sunt de resortul statelor membre. Dar oare, de, oare n-am putea să-i ajutăm pe cetățenii europeni care își fac griji, care se tem în momentul de față un fel de indicator de performanță? Um, n-ar fi uh, răi la nivel european. Poate că uh, am putea de asemenea procede la o comparare a măsurilor și materialelor și procedurile din, procedurilor din diferitele state membre. Astfel am putea vedea uh, cum funcționează lucrurile, am putea învăța unii de la ceilalți. Deci un schimb uh, de opinii, de metode între statele membre ar fi în interesul tuturor, zic eu. Cetățenii, în orice caz, sunt interesați de subiect, ar putea să exercite la rândul lor presiunea asupra decidenților, ar putea să se bazeze în presiunea aceasta pe informațiile legate de cele ce se petrec în alte state membre. Eu știu că nu-i, uh, nu-i de competența Uniunii Europene, dar cred că Uniunea Europeană ar putea măcar oferi informații cu privire la ce funcționează și ce nu funcționează. Trebuie să facem măcar lucrul acesta pentru pentru ca cele întâmplate la Londra cu câteva săptămâni în urmă să nu se mai repete. Vă mulțumesc, domnul Dalton. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu vreau să-i mulțumesc uh, lui Catherine pentru că a pus subiectul acesta pe ordinea de zi. Este un subiect care trebuie să fie discutat. Bine, ancheta e încă la început nu știm, nu putem, nu avem de unde să știm, ști, să știm de, de ce dezast, dezastrul a fost a, atât de mare. Comisia spune că numărul de victime a scăzut cu 60% în ultimii ani. Da, toate bune și frumoase, dar când vedem o tragedie ca cea de la Grenfell, e clar că n-am făcut suficient. Suntem cu toții conștienți de faptul că rolul Uniunii Europene este limitat în domeniu statele membre sunt vizate. Din câte am înțeles eu, materialul uh, sau învelișul folosit pentru construcția clădirii a fost uh, interzis în Germania, dar și în alte state și se prea poate să fi fost interzis uh, chiar și în Regatul Unit. Încă nu știm sigur asta. Deci Uniunea Europeană are competențe limitate, dar totuși poate fi de ajutor. S-au pus o serie de probleme legate de toxicitate, da, toxicitatea e importantă, dar în contextul acesta știm că materialul folosit pentru verișul exterior a contribuit la propagarea mai uh, rapidă a focului. Deci nu doar toxicitatea ar trebui să fie în atenția noastră, chit că toxicitatea este importantă, deci nu pe, doar pe toxicitate trebuie să ne axăm, ci și pe alte aspecte, iată. Am două întrebări, uh, așa generale, pentru comisie. Există oare idei de design în ceea ce privește construcția clădirilor, uh, um, nu știu, modele de bune practici în ceea ce privește uh, construcția unor clădiri sigure care să fi fost uh, promovate la nivel european? După aceea, în al doilea rând, în ce măsură credeți sau cât de repede credeți că măsurile legate de Uh, testare de testarea toxicității ar putea fi îmbunătățită sau cât de repede puteți veni cu propuneri în acest sens. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Mai există alți membri care doresc să intervină? Nu? Subiectele pe care le-aș fi pus eu în discuție au fost deja menționate de către colegi, colegi. Îmi rămâne doar să-i mulțumesc și eu lui Catherine și să dau cuvântul Comisiei pentru a ne răspunde la întrebările adresate. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări, vă mulțumesc pentru comentarii. Da, sunt, sunt de acord. Până și o singură victimă a unui incendiu e o victimă prea, uh, uh, care nu merita această soartă. Schimbul de bune practici între statele membre, schimbul de informații ar putea contribui într-adevăr la îmbunătățirea situației. Iar uh, Comisia este dispusă să creeze această platformă de comunicare. Va trebui probabil să discutăm și cu cei de la Consiliu, cu președinția, pentru că până la urmă uh, statele membre trebuie să fie implicate, dar e clar că Comisia Europeană vrea să-și asume rolul de uh, intermediar, de facilitator al uh, cooperării sau uh, schimbului de bune practici. Acum, în ceea ce privește întrebările concrete adresate, nu avem încă informații cât se poate de uh, Uh, clare în acest sens, dar poate că un document comun de uh, referință pentru uh, materiale ar putea fi o opțiune, o opțiune pe care să o, să o favorizăm la nivel european. În ceea ce privește toxicitatea, v-am spus că studiul ar trebui să se finalizeze, să fie finalizat în toamnă. Uh, vom analiza concluziile acestui studiu și vom decide care sunt acțiunile care trebuie să fie întreprinse la nivel european. S-ar putea să fie nevoie de un standard pentru uh, evaluarea toxicității emise de uh, materialele de construcții, nu nu doar o limită pentru toxicitate, așa cum e prevăzută ea în regulamentul în vigoare. Ne-am menționat faptul că regulamentul privind materialele de construcție este în curs de a fi revizuit, pentru că această revizuire a fost uh, demarată cu mult înainte, demarată cu mult înainte de incidentul de la Londra. Suntem acum în, deja în faza de analiză de impact. Dar bine, uh, și acest subiect va fi analizat uh, uh, și acest și toate implicațiile acestui incident vor fi luate în calcul, calcul în revizuie, revizuirea am, uh, regulamentului. Catherine, câteva remarce final. Mulțumesc, mulțumesc comisiei, mulțumesc colegilor. Fațadele Uh, sunt acum analizate. Există diferențe între testele demarate la nivelul statelor membre. Da, fațadele sunt importante. Andrew a vorbit uh, despre uh, Uh, sau Andreea s-a vorbit despre uh, standardele în ceea ce privește fațadele în Germania. Se prea poate ca standardele acestea să fie diferite în celelalte state membre. Deci e clar că o, un schimb de informații și o înțelegere mai bine, bună a practicilor din diferitele state uh, ar fi în beneficiul nostru al tuturor. După aceea, procedurile de de uh, stingerea incendiilor sunt diferite în diferitele state membre. În unele state membre, uh, după două minute, pompierii sunt la fața locului. În alte state membre, uh, e nevoie de vreo 10 minute pentru ca prima, primul, primul echipaj de pompieri să se apropie de locul incendiului. După aceea, materialele de construcție, într-adevăr, sunt diferite între diferitele state membre. Comisia se oferă a fi platformă, dar platforma aceasta poate fi hrănită doar din informațiile primite din partea statelor membre. Deci, iată, Comisia noastră ar putea să facă presiune pe lângă președinția estonă pentru a se asigura că uh, Uh, statele membre sunt implicate, se implică în aceste eforturi comune. Poate că e un efort pe care ar trebui să-l facem noi de acum înainte. Toxicitatea menționată de către doamna Schaldemose și uh, riscurile cu care se confruntă minunații noștri pompieri. Da, uh, am înțeles că uh, în cazul Grenfell, pompierii uh, au fost uh, complet luați pe neprevăzute, pentru că inițial consideram că, uh, considerau că incendiul ar fi unul normal. Odată ce au urcat pe la etajul 4 uh, și au dat seama că lucrurile nu sunt deloc normale. Deci e important să-i, să ascultăm pe pompieri, pentru că ei sunt întotdeauna la fața locului și ei ne pot oferi informații concrete despre cât de repede poate să se răspândească focul. Deci da, trebuie să-i ascultăm, dar trebuie să-i și ajutăm pe pe pompieri. După aceea, Cristel, dragă, uh, sănătatea pompierilor este importantă. Dacă putem face ceva în ceea ce privește toxicitatea, materialele de construcție, atunci trebuie să facem acel ceva. Uh, să nu uităm că standardele până la urmă sunt de resoltul uh, nostru. Strategia privind siguranța în calea incendiilor, Deocamdată nu avem o astfel de strategie sau nu am mai discutat o astfel de strategie la nivel european. Uh, cred că ultima a fost în 1986, deci ar fi cazul să punem din nou pe tapet uh, tema. Mulțumesc tare mult pentru, uh, pentru primul pas primul pas întreprins de către Comisie, dar uh, trebuie să facem uh, presiune pe lângă state me- statele membre, pentru că fără statele membre nu facem nimic. E nevoie de schimbul acesta de informații între statele membre. Iată, un prim pas. Mulțumesc președintei care mi-a oferit această ocazie. Mulțumesc, mulțumesc, Catrin. Într-adevăr, uh, subiectul acesta suplimentar de pe ordinea noastră de zi a venit, a adus cu sine un rezultat. Și anume, iată, ideea aceasta de platformă, o idee pe care trebuie să o răspândim și noi prin uh, statele membre. Mulțumesc foarte mult Comisiei pentru prezență. Acesta fiind spuse, iată, am ajuns la finele ședinței noastre de astăzi. Următoarea ședință va avea loc mâine, la ora, de, la, uh, de la ora 9 și jumătate. Vom avea niște voturi mâine și după aceea urmează vacanța. Mulțumesc foarte mult interprenților, mulțumesc tare mult secretariatului pentru eforturile depuse pe marginea dosarelor discutate astăzi și le propun coordonatorilor să începem ședința coordonatorilor peste 15 minute. Vă mulțumesc mult, la revedere!